12. Primul punct pe ordinea de zi astăzi, declarațiile Consiliului și Comisiei privind summitul G20 de la Pittsburgh, care va avea loc între 24 și 25 septembrie. Vom asculta declarațiile Consiliului și Comisiei. Va începe eh, doamna Cecilia Wallström în numele Consiliului. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar Almunia. Este o mare plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a reprezenta președinția suedeză a Consiliului. Președinția împreună cu Comisia vor reprezenta Uniunea la summitul uh, G20 de la Pittsburgh 24-25 septembrie și o să avem un consiliu informal mâine seară la Bruxelles pentru a confirma poziția Uniunii Europene. Așa cum știți, uh, criza economică și financiară a necesitat măsuri fără precedent. Mai întâi, măsuri financiare și monetare robuste și rapide pentru a susține sectorul financiar și economia reală, apoi coordonarea la nivel global și dezvoltarea rolului G20 ca forum al acestei coordonări pentru a lua, printre altele, măsuri de reglementare a pieței financiare. Măsurile financiare care au fost adoptate rapid erau absolut necesare pentru a trece de cea mai rea parte a acestei crize susținerea cuprinzătoare a economiei anul acesta și anul viitor se ridică la 5% din PIB, iar guvernele au uh, încercat să dea un răspuns crizei păstrând ratele de referință aproape de zero. Sperăm că am trecut de ce a fost mai rău în ce privește problemele acute ale sistemului financiar. Însă, situația economică este încă instabilă și riscul uh, unei reveniri a crizei este destul de mare. Înțelegem foarte bine că uh, șomajul uh, aflat în creștere va fi o problemă care va domina dezbaterea politică în viitor. Situația este încă nesigură, dar ar putea fi și mai rea. Cooperarea și coordonarea la nivel internațional vor fi extrem de importante pentru a asigura o re, refacere economică largă și pentru a garanta întoarcerea la o creștere sustenabilă pe termen lung bazată pe o fundație solidă. G20 a jucat și va continua să joace un rol foarte important din acest punct de vedere. G20 de asemenea va colabora cu toate celelalte instituții financiare internaționale, FMI, Banca Mondială, pentru a garanta că există suficiente resurse și o organizare internă eficientă pentru a susține creșterea internă și pentru a asigura stabilitatea financiară în întreaga lume. Mai concret, procesul G20 a dus la următoarele rezultate extrem de importante. În primul rând, acum avem o analiză comună a problemelor care au afectat economiile noastre. Poate că nu pare un mare pas înainte, Însă, atunci când ai o viziune comună asupra sectorului financiar și asupra problemelor economice care au determinat criza, te ajută să poți uh, lua măsuri uh, coordonate. În al doilea rând, uh, avem un set de măsuri specifice care au fost agrate la Londra primăvara trecută, o întărire a coordonării supravegherii și reglementării piețelor financiare, de exemplu. Mai mult, ne-am asigurat de faptul că Fondul Monetar Internațional va avea suficiente resurse pentru a uh, satisface nevoile de creditare și ne-am angajat în continuare să îmbunătățim capacitatea instituțiilor financiare de a monitoriza situația macroeconomică globală, astfel încât, dacă apar probleme similare, putem fi avertizați la timp. Rămân încă multe lucruri de făcut, dar am făcut progrese clare prin uh, intermediul uh, măsurilor internaționale coordonate. Cred că noi, Uniunea Europeană, împreună cu restul membrilor G20, am făcut multe progrese pe uh, puncte esențiale menite să dea un răspuns strategic la problemele crizei financiare. O, co- o strategie coordonată înseamnă că Uniunea va conduce mai degrabă decât va urma dezbaterile și că există soluții ale noastre care vor fi luate în considerare în lupta împotriva acestui fenomen. De aceea, președinția a invitat șefii de stat și de guvern la o cină mâine seară pentru a încerca să uh, continuăm activitatea de succes a întâlnirilor din Londra și de la summitul uh, ministrilor de finanțe pentru a fi pregătiți pentru summitul de la Pittsburgh. Mă aștept ca întâlnirea de mâine pregătitoare pentru summitul de la Pittsburgh va acoperi toate aceste probleme pe care le-am menționat, dar și altele pe care ne trebuie, trebuie să ne concentrăm. Uh, ministrii uh, de finanțe europene au comentat asupra problemei uh, sistemelor de bonduri și influența lor asupra stabilității financiare și consensul este că aici trebuie să avem un rol conducător pentru a avea standarde eficiente la nivel global, pentru ca sistemul de bonusuri să nu aibă un eh, efect destabilizator și să fie proporțional cu realizările. Asta este partea abordării noastre generale menită să asigure transparența în sectorul financiar și de stabilitatea în viitor. Consiliul pentru Transparență a fost uh, chemat să facă un raport în cadrul summitului G20 privind problema sistemului de bonusuri și sper că acel raport să conțină și strategii specifice, practice, pentru a ne asigura că structurile de remunerare și de uh, bonusuri sunt unele fiabile și uh, rezonabile. De asemenea, sper să ajungem la un acord în ce privește stimularea continuă a economiilor noastre. Dar este totuși la fel de important să renunțăm treptat la aceste măsuri atunci când ele nu vor mai fi necesare pentru a putea realiza un echilibru al finanțelor publice odată ce trece criza. Am început de curând să reflectăm asupra acestor strategii de exit și sunt consider că și aici coordonarea și modul de implementare vor fi extrem de importante pentru a realiza o refacere economică echilibrată și pe termen lung. O altă provocare importantă cu care ne confruntăm este crearea locurilor de muncă. Trebuie să fim foarte meticuloși în uh, determinarea măsurilor necesare și, de asemenea, trebuie să avem un bun mix de politici financiare și structurale și să reiterăm uh, nevoia de a uh, nu cădea pradă protecționismului și de a păstra piețele globale. Aceasta este o problemă care va avea nevoie de foarte multă coordonare când vine vorba de supervizare și coordonare financiară, dar și când va veni momentul renunțării treptate la măsurile financiare extraordinare care s-au luat pentru susținerea sectorului și vom continua să cooperăm atât în cadrul Uniunii cât și la nivel internațional pe această temă. Discuțiile vor continua mâine la Pittsburgh, uh, mâine după aceea la Pittsburgh, dar și uh, în tot uh, cursul anului în legătură cu instituțiile financiare, care noi vrem să fie puternice, să aibă mandatul corect și structurile de management care să reflecte cel mai bine compoziția membrilor lor. Acestea sunt probleme complexe și uh, interconectate dar trebuie să le abordăm urgent pentru ca instituțiile financiare să poată să îndeplinească această activitate care a devenit din ce în ce mai importantă. În fine, doamnelor și domnilor, în continuare există o mare nevoie de a avea decizii politice hotărâte atunci când vorbim despre discuțiile privind conferința de la Copenhaga, de exemplu, și împotriva schimbărilor climatice. Aceasta este o mare prioritate pentru președinția suedeză. Trebuie să se vadă că toată lumea este chemată să ia măsuri împotriva uh, încălzirii globale și să promoveze măsuri economice pentru a promova o economie mai uh, verde. Și vrem să se vadă că suntem uh, complet angajați față de măsurile globale în acest domeniu. Nu pot garanta că vom putea realiza tot ce ne dorim în acest domeniu, pentru că e o problemă complexă, însă vă promit că președinția va fi foarte responsabilă în prezentarea și apărarea poziției Uniunii Europene și în acest spirit aștept cu nerăbdare discuții fructuoase cu șef de stat și de guvern mâine seară și uh, rezultate uh, concrete pe care lumea le așteaptă de la summitul de la Pittsburgh de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, voi asculta cu mare atenție opiniile membrilor. Președintele, mulțumesc, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, dau cuvântul uh, domnului comisar Almunia. señor presidente señora ministra malmstrm mulțumesc foarte mult domnule președinte doamnă ministru Malmström, stimați deputați îmi face o mare plăcere să mă adresez noului parlament ales și aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în acest for. Împărtășesc acest sentiment de responsabilitate cu dumneavoastră. Ne confruntăm cu una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre și anume depășirea crizei financiare și economice. Pentru a reda încrederea cetățenilor noștri în stabilitate și lărgirea posibilităților pe care le au la dispoziție, precum și o coeziune socială mai mare. Summitul de la Pittsburgh de săptămâna viitoare va uh, viza cu precădere aceste subiecte și aceste idei vor, uh, trans, vor transpare și în munca Parlamentului în acest mandat. Parlamentul, bineînțeles, că este independent să aleagă subiectele pe care le va discuta, însă sunt sigur că aceleași subiecte discutate la Pittsburgh vor reveni. Acest summit de la Pittsburgh este al treilea summit G20 din, ultimii, din ultimul an, de la căderea firmei Lehman Brothers și de la începutul acestei crize fără precedent și în lumina experienței primelor două summituri de la Washington din noiembrie și de la Londra din aprilie, ceea ce putem vedea este că G20 are un rol important în găsirea unui răspuns global la această criză. Acum vrem să avem răspunsuri coordonate și uh, G20 a împiedicat aprofundarea acestei crize și de asemenea ajută la evitarea în viitor a dezechilibrelor și exceselor care ne-au adus în actuala poziție. Uniunea Europeană are un rol dinamic și crucial în uh, uh, conducerea acestor uh, discuții Uh, președintele Sarkozy împreună cu Comisia din partea președinției Consiliului a participat uh, la summitul anterior și am avut o contribuție la fixarea obiectivelor ambițioase pentru acest summit. Nu este vorba de declarații de principiu, ci de atingerea unor uh, acorduri de ordin practic instituțiile europene, în numele tuturor cetățenilor europeni, trebuie să se declare satisfăcute de gradul de coordonare care a existat între eh, reprezentanții europeni la G20 între statele membre care sunt membre ale G20 și eh, participă ca atare pe lângă președinția Uniunii Europene și Comisie. Am reprezentat poziția tuturor europenilor și poziția comună a statelor membre. Uh, la summitul de la Washington din noiembrie anul trecut um, s-a discutat situația economiilor mondiale pentru că uh, statele G20 reprezintă 90% din PIB-ul mondial și uh, s-a avut în vedere relansarea activității economice și refluidizarea creditelor. Au apărut probleme economice majore datorită șocului crizei, primele șocuri care au apărut în august 2007 și care s-au accelerat în toamna anului 2008. Comisia la Washington a propus un plan european de redresare economică, care a fost acceptat la summitul din decembrie anul trecut, uh, plan care a introdus politici uh, și instrumente pe care le-au putut folosi guvernele și parlamentele statelor membre. Acest, acești stimulenți fiscali și uh, factori de stabilizare economică au subliniat importanța uh, sistemelor noastre sociale pentru a ajuta la creșterea cererii și la creșterea PIB-ului în următorii ani. Noua administrație americană a adoptat un pachet de stimulente Uh, cu, uh, stim, cu stabilizatori automați mai mici decât în Europa. Uh, și, însă efectul acestora s-a văzut și în Statele Unite. Alți membri ai G20, Canada, Japonia, au adoptat uh, stimulenți financiari asemănători. La Londra, de asemenea, s-a insistat asupra necesității de a pune în aplicare uh, aceste planuri în mod accelerat și am declarat că dacă va fi necesar, se vor adăuga măsuri suplimentare acestor stimuli. Acum putem spune că acești stimuli monetari și financiari, împreună cu cei acordați de băncile centrale, au contribuit la atingerea efectului de oprire a căderii libere a economiei și vedem acum primele semne de stabilizare. După cum am putut vedea în uh, uh, prevederile economice pe care le-am uh, prezentat la Bruxelles. Cu toate acestea, astăzi nu suntem în poziția în care să spunem că activitatea economică poate să se mențină la același nivel dacă eliminăm stimulentele. Există, bineînțeles, riscul regresiei, dat fiind nivelul șomajului, care este îngrijorător, și starea sistemului financiar. Deci, una dintre măsurile de la întâlnirea de la Londra, a, uh, a, pregătitoare a summitului de la Pittsburgh, este prelungirea acestor măsuri de susținere uh, și adoptarea unei uh, strategii coordonate de uh, ieșire din criză. Summitul de la Londra a fost crucial și la adoptarea unui sistem global de reformă al a, a, sistemului financiar. Vedem acum o schimbare radicală după 30 de ani care au fost uh, dominați de paradigma de reglementării și a încrederii în, în, în uh, piață. Am pus deja bazele găsirii unui acord pentru ca aceste piețe financiare să fie uh, reglementate și supravegheate mult mai strict actorii de pe piața financiară nu vor putea să scape eh, de la controlul autorităților de supraveghere, care vor avea puteri mult mai mari. Eh, acum avem eh, piețe globalizate și instituții financiare care funcționează transfrontalier. La summitul de la Londra am vrut să vedem progrese semnificative în legătură cu aceste reforme. Uh, când vorbim despre um, măsuri prudențiale și uh, de contabilitate ale um, instituțiilor financiare, um, reguli mai stricte pentru fondurile speculative, netolerarea paradisurilor fiscale și uh, un spirit de moderație uh, în acordarea primelor. La Londra uh, a apărut foarte clar faptul că este important să coordonăm aceste lucruri pentru a implementa acordul G20. Și asta am făcut în ultimul an. Unele dintre aceste răspunsuri au fost uh, aprobate de uh, către Parlament deja, alte uh, inițiative sunt încă în discuție în Parlament și în Consiliu și uh, începând de săptămâna viitoare, cu un, o zi înainte de summitul de la Pittsburgh, uh, vrem să lansăm inițiativ, lansăm o inițiativă de creare a unui Consiliu European pentru Riscul Sistemic. Uh, care urmează recomandările la rozier. Uh, Comisia a adoptat raportul la rozier și uh, America de asemenea are un plan ambițios de reformă și uh, pe care președintele Obama l-a prezentat ca o prioritate a mandatului său. Așadar, summitul de la Pittsburgh are foarte multe obiective ambițioase în legătură cu implementarea acestor reforme și este nevoie de convergență de ambele părți ale Atlanticului. De asemenea, summitul de la Pittsburgh trebuie să se asigure că aceste idei vor fi implementate și trebuie să transmită un mesaj politic extrem de clar că statele membre și liderii politici doresc să creeze un cadru solid de reglementare care să împiedice și să descurajeze speculanții în viitor. Uh, după această criză nu ne putem întoarce la modalitățile de uh, lucru de dinainte de criză, aceleași modalități care au dus la criza actuală. De asemenea, sisteme de salarizare care să evite noi riscuri uh, la care să fie supusă economia. Alte subiecte pe ordinea de zi la summitul G20 vor fi reforma eh, instituțiilor financiare eh, internaționale, la care a făcut referire deja doamna ministru Malmström. Eh, aș dori să mai adaug că la Londra s-a mai făcut un pas important pentru a consolida capacitatea financiară a acestor instituții, în special FMI, pentru ca acest fond să poată să acorde împrumuturi de uh, peste un miliard de dolari. Limita totală operațională va fi 720 de miliarde de dolari. Pe lângă acest lucru, am fost de acord să se distribuie un, o sumă totală de credite de 250 de miliarde de dolari pentru a crește capacitatea FMI, capacitatea de creditare pentru statele cele mai sărace. În ultimele șase luni s-au înregistrat mai multe progrese decât uh, în anii anteriori și Uniunea Europeană a decis să contribuie la această creștere a resurselor financiare ale femeii statele membre au căzut de acord să adauge 120 de milioane de euro la contribuțiile uh, care existau deja. De asemenea, se examinează adaptarea reprezentării diverselor state în instituțiile internaționale. Uh, statele în curs de dezvoltare ar dori să fie în mod just mai bine reprezentate în aceste instituții financiare. Noi susținem aceste aspirații, însă acestea trebuie uh, transpuse în acorduri practice și Comisia are o poziție oficială în acest sens. Comisia este de părere că uh, Uniunea Europeană trebuie să fie reprezentată mai bine, uh, să existe un reprezentant unic al Uniunii Europene. De asemenea, există un capitol pentru pregătirea uh, summitului de la Copenhaga, pentru depășirea protecționismului și susținere mai mare pentru statele uh, care nu uh, sunt în măsură să facă față uh, schimbărilor climatice. Și în final, voi aș încheia prin a spune că există o dorință clară de a pune bazele unei noi, unui, noi tip de, unui nou tip de dezvoltare durabilă în viitor. Și trebuie să începem să punem bazele strategiei de ieșire din criză acum, pentru ca măsurile să fie deja gata în momentul în care uh, vor trebui să fie aplicate. O strategie coordonată este esențială pentru ieșirea din criză în mod durabil ci uh, și pentru a oferi o perspectivă pe termen mediu și lung. Doar așa ne putem uh, restabili uh, economiile după această criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Almunia. Acum au cuvântul oratorii din partea grupurilor, în numele grupului PPE, doamna Corin Wortmann-Kohl. Aveți cuvântul. Minister Malmström, comisaris... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, domnule uh, comisar. Ne aflăm în miezul unei crize care uh, afectează întreaga lume. De aceea trebuie să avem reguli obligatorii pentru uh, întreaga lume uh, și în domeniul mediului. Și asta va trebui să, adoptă, să uh, abordăm la Pittsburgh. Trebuie să găsim echilibrul între libertate și responsabilitate. Valorile um, pieței actuale sunt uh, și uh, ale aspectelor sociale ale acestea sunt, la, sunt baza pentru uh, ideologia noastră. Noi ne dorim să se crească transparența și să existe o mai bună reglementare a sectorului, după cum spunea și domnul comisar Almunia. Avem nevoie de propuneri pentru fondurile speculative avem nevoie de o reformă a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. În plus, ați spus că trebuie să lucrăm la o uh, strategie de um, ieșire, de încheiere a acestor reglementări foarte coordonată. Altfel, s-ar putea să ne, între, să ne întoarcem în criză. Apoi, în ceea ce privește primele, acelea acestea trebuie să fie reglementate, pentru că ele stau la baza sau pun, uh, riscă stabilitatea instituțiilor financiare. Așadar, este necesar să fim practici și să luăm măsuri acum. Vom avea succes dacă ajungem la măsuri care să fie obligatorii. Și în ceea ce privește schimbările climatice și în ceea ce privește pregătirile pentru uh, conferința de la Copenhaga, uh, Uh, și acest uh, sector este foarte important uh, pentru și în domeniul locurilor de muncă, iar noi trebuie să fim pionieri, lideri în acest domeniu. De aceea toate statele membre trebuie să tragă în aceeași direcție. Vă mulțumesc! Am să îi rog pe vorbitor să-și respecte timpul. Acum urmează din partea uh, grupului social-democrat domnul Udo Bolman. Domnule președinte, domnule comisar, primele lucruri uh, sunt următoarele. În această situație nu se poate să continuăm în același fel. Foarte încet ne vom reveni în, și în viitor vom vedea șomaj crescând în mod dramatic și în Europa. De aceea, cel mai important mesaj al acestui Parlament către dumneavoastră este să fiți curajoși când mergeți la Pittsburgh. Am ascultat un discurs din partea, domnului, din partea dumneavoastră, domnule Almunia, um, care a fost foarte bun, dar puneți în practică aceste lucruri. Este bine să începem cu, sistemurile, cu sistemele de prime, dar nu este suficient. Peste tot, pe piața internațională financiară, unde Uh, speculanții câștigă profituri pe termen scurt în dauna celor care vor să investească pe termen lung în locuri de muncă, în companii care să fie durabile. Peste tot în aceste uh, domenii trebuie să se uh, schimbe balanța. Asta trebuie să spunem. Nu trebuie să existe, să, să rămână riscuri pe piața financiară. Nu se poate să mai există să mai existe centre din care lumea să fie invadată cu tot felul de producte, produse uh, relativ dubioase. Toată discuția aceasta despre politică fiscală, bineînțeles, uh, nu este uh, neavenită, dar cred că o reglementare la nivel mondial ne-ar, ne-ar fi mult mai utilă. Avem nevoie de o mai bună coordonare a eforturilor noastre și a politicii noastre economice europene, dar și mondiale, este bine să ne gândim și cum vom renunța la măsurile tranzitorii, dar mai important, mai important este să ne gândim cum începem cu o stimulare solidă a uh, economiei. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum, din partea Alianței Liberalilor, doamna Gular domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar. Bineînțeles că apreciem toate eforturile pe care le-ați menționat și care merg destul de departe, însă vrem mai mult. Vrem să se concretizeze anumite angajamente ale G20 și vă atrag atenția între diferența între cifrele foarte încurajante în domeniul financiar și uh, rata șomajului din Uniunea Europeană dacă uh, trebuie să ținem cont de această uh, pierdere de locuri de muncă și să avem o relansare economică. Uh, cred că în Suedia ați avut experiența unei uh, redresări economice foarte lente. Ceea ce este esențial este să continuăm să cooperăm la nivel internațional să luptăm împotriva protecționismului, să consolidăm instituțiile mondiale, cum ar fi femeiul. Uh, Uniunea Europeană trebuie să uh, transmită acest mesaj că nu putem ieși din criză singuri. De asemenea, un sistem bancar mult mai eficient, însă să nu uh, trebuie să fim precauți în legătură cu efectul G20 Vrem să existe entități mai europene financiare. De asemenea, trebuie să ne gândim la strategii comune de ieșire din crize, protejând euro, pentru ca deficitul să nu uh, afecteze disciplina comună a monedei euro. Și mulțumesc comisarului Almunia că a fost în favoarea unei poziții uh, mai consolidate a Uniunii Europene în uh, instituțiile internaționale, pentru ca Uh, să se audă și vocea Uniunii Europene, nu doar a marilor state în aceste instituții financiare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Gular, în special pentru că ați uh, rămas în timpul stabilit. Acum, din partea uh, verzilor, domnul Sven Giegold. Mr. Co- um, Mr. Commissioner, thank- Domnule comisar, vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră. Am câteva preocupări, câteva îngrijorări. Mai întâi, Comisia DEVE a Parlamentului a propus uh, un proiect de rezoluție și citesc din el. Comisia ia notă cu mare îngrijorare de faptul că această criză creează deja costuri umane majore și are efecte devastatoare pentru persoanele cele mai vulnerabile din țările cele mai sărace, cu perspectiva uh, apariția 23 de milioane de șomeri suplimentari și uh, uh, uh probleme pentru 1,7 milioane de oameni afectați de HIV și între 400, 200 și 400 de mii de uh, decese între, uh, în rândul copiilor pe an între 2009 și 2015. Din nefericire, această, acest proiect de moțiune nu a fost adoptat, deși a fost uh, redactat de toate grupurile acestui Parlament. Deplorăm și ni se pare o rușine faptul că acest Parlament nu a reușit să propună o rezoluție Uh, pentru G20, pentru summitul G20 pe probleme de dezvoltare. Marea întrebare este cum să finanțăm consecințele crizei și aici uh, ministrul german de finanțe împreună cu Consiliul a sugerat ca la G20, la summit, să se uh, discute posibilitatea unei taxe globale pe tranzacții. Am, aras, am, întreb Comisia, întreb și Consiliul, susțineți această propunere? În al doilea rând, problema uh, paradisurilor fiscale. G20, summitul vrea să abordeze această chestiune pe, uh, de la caz la caz pe baza unor schimburi de informații. Știm că asta nu va funcționa. Comisia DEVE a sugerat un regim de raportare de la țară la țară, astfel încât uh, corporațiile transnaționale să trebuiască așadar să facă rapoarte fiscale în fiecare țară și să se introducă un sistem automat de schimb de informații pentru ca informația într-adevăr să circule între diferitele țări. Un sistem global financiar uh, are nevoie de transparență. Trebuie, vrem să știm poziția noastră pe aceste propuneri concrete pentru a ieși din criza financiară și de, de a scăpa de consecințele ei. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Reamintesc tuturor că trebuie să-și respecte timpul de vorbire. În numele grupului uh, conservatorilor și reformiștilor, uh, doamna Swinburne. Domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru uh, discursurile din această dimineață. M-am bucurat să aud comentariile doamnei Malmström privind nevoia de creșterea coordonării și de continuarea măsurilor de stimulare economică uh, de poziții care vor fi susținute la summitul G20 Totuși, uh, background-ul, uh, contextul acestui summit este că uh, guvernele cheltuie miliarde și zeci de miliarde de, de dolari și în două dintre marile economii ale lumii vedem măsuri protecționiste. De asemenea, două dintre cele mai importante structuri de reglementare, Uniunea Europeană și Statele Unite, încearcă să reformeze complet sistemul financiar. De aceea cred că acum avem nevoie de coordonare, mai ales că unele țări dau semne că ies din uh, creșterea negativă, din perioada de Uh, creștere negativă. Deci nu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra bonusurilor bancherilor, ci a modului în care se poate realiza un cadru comun de reglementare și un calendar comun pentru a nu da avantaje competitive unor uh, uh, țări împotriva altora sau oportunități de, speculare, de speculații suplimentare. O abordare globală și coordonată este singura care va aduce beneficii uh, întreprinderilor, afacerilor dacă uh, companiile din țara mea, din țara Galilor, nu pot accesa fondurile băncilor, dacă aceste bănci vor trebui să-și uh, creeze proviziuni atât de mari încât uh, vor bloca activitatea de creditare, atunci nu am realizat nimic. Sper că un, o abordare globală coordonată este cea care va prevala pentru a asigura accesul la capital și în țara Galilor și în toată Uniunea Europeană și oriunde în lume. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Doamnă, și acum pentru un minut domnul uh, Portas din partea grupului GUE-NGL. Obrigado, Presidente. În Portugal, Mulțumesc, domnule președinte. În Portugalia, profiturile băncilor în primul trimestru al acestui an au crescut cu 18%. Ce a crescut mai mult decât aceste profituri a fost șomajul. Iată, Portugalia este exemplul unei promisiuni uh, nerespectate la um, fostul summit G20 50 de milioane de șomeri noi și 60 de milioane de persoane um, sărace um, sunt, iată, dovada că aceste promisiuni au fost respectate. De aceea dorim să solicităm ca la um, summitul G20 să se discute ceea ce nu s-a discutat, și anume să se vorbească despre o taxă pe tranzacțiile la nivel mondial, să se, vorbească, să se pună capăt primelor, să faceți ceva pentru ca lumea să creadă din nou în dumneavoastră. Mulțumesc! Din partea uh, grupului liberalilor, Mario Borghesu. Regulamentatoare de... Mulțumesc! Trebuie să uh, ținem cont și de cetățeni în reglementarea Uh, piețelor financiare și să nu îi sacrificăm pe oameni pe altarul globalizării. Am uh, văzut că oamenii se revoltă împotriva oligarhiilor financiare. Uh, cetățenii nu cred în încercările de salvare a marilor economii, pentru, a marilor instituții, pentru că, până la urmă, tot contribuabilii plătesc Banii trebuie introduși în economia reală, în producție, în crearea de locuri de muncă. Bineînțeles că trebuie să luptăm împotriva primelor indecente și a paradisurilor fiscale, însă pentru că aceste lucruri au fost responsabile de criză, Banca Centrală Europeană va trebui, ar trebui să examineze economiile noastre. Acum vrem să-i ajutăm chiar pe cei care au cauzat criza. Este un lucru să introducem asemenea acțiuni, însă cred că uh, politicienii din Europa sunt văzuți ca pur și simplu majordomii băncilor centrale. Uh, și așteptăm a doua rundă a Revoluției Conservatoare din uh, America. Mulțumesc, domnule președintele. Vă rog să respectați timpul de vorbire de un minut. Altfel vom uh, întârzia programul nostru de astăzi. Acum un minut și jumătate, domnul Hans-Peter Martin, din partea membrilor neafiliați. Vă mulțumesc. Avem nevoie de o revoluție a democrației. Asta se vede uh, pe ba- când ne uităm la acest pro- uh, proces care a început, din fericire, care este uh, din partea dumneavoastră a uh, Consiliului uh, intenția de a crea un um, mecanism de control al democrației. Nu trebuie să fie un parlament la nivel mondial, însă ceea ce se face acum trebuie să aibă un control democratic. În plus, aș dori să atrag atenția asupra faptului că riscurile sistemice trebuie să fie abordate uh, la nivel fundamental. Deja din uh, 1989 am ajuns, în, am avut uh, situații care ne-au arătat că ar trebui să existe reglementări care să împiedice uh, să se ajungă la uh, situații în care o bancă sau o companie este mult prea mare ca să poată fi lăsată să eșueze. În 1999 s-a discutat uh, introducerea taxei Tobin. Deci, și de atunci s-a discutat uh, introducerea unei astfel de taxe, de aceea nu trebuie să uh, ne lăsăm opriți. Vă mulțumesc. Acum, domnul Otmar Caras. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să căutăm cauzele crizei uh, și, bineînțeles, nu le-am uh, îndepărtat până acum. Avem nevoie de voință politică și de curaj pentru a face acest lucru și se pare că nu este cazul. Vorbim, de, vorbim despre G20. Este un proces bun, da. Da, avem nevoie de noi structuri, de priorități și de uh, fundamente pentru evaluare, pentru a crea uh, dreptate uh, socială pe această lume. Dar eu numesc trei condiții. Odată, un proces de legitimare parlamentar, în al doilea rând, mai multă Uniune Europeană în Europa și mai multă Europa în această lume, ceea ce înseamnă că produsele noastre de export să fie valorile um, Cartei Drepturilor Omului, ca um, valorile economiei de piață sociale să fie la baza um, acțiunilor noastre și uh, totuși să avem nevoie de și totuși să avem uh, reglementări. Trebuie să avem o supervizare um, armonizată, nu doar coordonată. Raportul la rozier este insuficient da pentru o dezbatere în ceea ce privește primele, dar uh, direcția nu este cea uh, corectă. Trebuie să modificăm baza de, uh, de remunerație. Uh, nu numai să discutăm modul în care sunt oferite aceste prime. Pentru anii 2009 și 2010 trebuie să putem uh, elimina uh, efectele pe termen scurt ale crizei, dar trebuie să gândim și pe termen lung. Vă mulțumesc. Urmează Pervaș Perez. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte a Consiliului, domnule comisar. Un an după căderea Lehman Brothers, vocea Uniunii Europene la summitul G20 de la Pittsburgh trebuie să fie critică dacă vrem ca lucrurile să nu se repete și ca dinamica schimbării să continue. Am patru observații. Prima, la Consiliul 20, la Consiliul 20 de la G20 de la Londra ne-am angajat să uh, creștem mm, fondurile FMI pentru a exista o mobilizare mai mare. Acest lucru mă tem că uh, nu ascunde doar o teamă de a reforma guvernanța femeii. A doua observație trebuie să uh, uh, nu trebuie să discutăm prea mult uh, de primele uh, directorilor de întreprinderi. Uh, trebuie să uh, uh nu lăsăm pe de o parte lupta împotriva paradisurilor fiscale care a fost subiectul uh, principal al summitului de la Londra. Și, după cum a spus Udo Bullman, ne aflăm într-un moment istoric pentru a pune uh, problema contribuției băncilor la uh, finanțarea urmărilor crizei. Uh, să uh, relansăm dezbaterea în legătură cu fiscalitatea tranzacțiilor. Din nou, Uh, da, ținând cont de felul în care băncile au fost susținute, mi se pare just și normal ca aceste bănci să contribuie la finanțarea economiilor. Ultima observație, dacă privim situația uh, șomajului de la în, bun început, un, reuniunile G20 uh, au o lacună pentru că uh, trebuie să abordeze uh, sistemele macroeconomice care trebuie să fie corectate în echilibru mondial. Vă mulțumesc. Urmează domnul Wolf Klins din partea grupului liberalilor. Domnule președinte, dragi colegi, salut uh, reacția rapidă a statelor G20 la criză. S-au întâmplat multe, se pare că focul s-a stins, însă baza noastră este nesigură. Cetățenii n-au încredere, uh, ar și li se pare că profiturile sunt privatizate și pierderile socializate. Marile uh, companii se întorc la uh, viața lor de zi cu zi, cotidiană, și nu fac ceea ce trebuie să facă, să um, eu sper că de la G20 vom ajunge la măsuri foarte concrete și anume să avem um, măsuri de supervizare să avem sisteme de stimulare uh, pe termen lung, să avem uh, sisteme coordonate de ajutor de stat, să se, uh, să se limiteze protecționismul și să existe o reglementare coordonară, de coordonare, în plus să se rezolve problema aceea companiilor prea mari ca să fie lăsate să eșueze. Vă mulțumesc. Urmează domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Până acum, summitul G20 s-a concentrat pe măsuri pentru sectorul financiar. Totuși, uităm cu toții că economia reală suferă din cauza lăcomiei și a obsesiei unora pentru profituri pe termen scurt. Am un mare respect pentru micile întreprinderi care încearcă să supraviețuiască în ciuda tuturor vitregiilor. Ei ar trebui să primească împrumuturile acestea la care au dreptul. N-am niciun fel de respect pentru managementul unora dintre companiile mari care n-au niciun fel de legătură cu produsele și serviciile pe care le uh, vând și nu pot gândi decât în termen de extindere și speculație financiară. De aceea cer uh, organizației G20 să discute modalități de a face mai democratică economia mondială. Cum să ne asigurăm că în cadrul companiei angajații și cei care reprezintă sistemul general au suficientă putere pentru a controla managementul. În Uniunea Europeană trebuie să examinăm din nou statutul uh, companiei europene și să ne asigurăm că devine imposibil ca acționarii și managerii să se implice în strategii speculative de creștere în detrimentul intereselor pe termen lung ale companiei și a celor care lucrează. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Acum următorul vorbitor, doamna Cristina Morvai. Majoritatea europenilor nu sunt Uh, șef de corporații sau bancheri. Sunt uh, fermieri, mici întreprinzători, angajați uh, de stat la, în sistemul de stat. Majoritatea Europei este sătulă până peste cap cu actualul, de actualul sistem în care corporațiile multinaționale, globale și băncile conduc lumea. Ei au nevoie, ei vor să vadă o nouă paradigmă o nouă paradigmă în care trebuie să se producă o tranziție de la globalizare la localizare, de la un proces de luare deciziilor bazat numai pe profit, la o decizie care ia în considerare interesele și nevoile comunității de la o agricultură condusă de Organizația Mondială a Comerțului și bazată pe comerț liber la o agricultură localizată bazată pe uh, tehnici care respectă tradiția. Vă rog să nu ignorați la summitul G20 majoritatea Europei. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor pentru două minute, domnul Van Langen. Domnule președinte, dragi colegi, Cine trebuie să reglementeze pe cine cum? Acestea vor fi întrebările esențiale la summitul G20, chiar dacă ne este foarte clar că nu putem să ne întoarcem la piața uh, financiară așa cum a fost ea, modul în care, modul și măsura în care trebuie să reglementăm sunt controversate. Se, discutăm despre agențiile de rating, se discută despre instrumentele derivate, uh, Um, și dacă ele trebuie să fie uh, permise, să ne vom certa despre prime, despre uh, impozite și așa mai departe. Însă noi în Europa avem responsabilitatea independent de summitul G20, să ne facem temele și cred că aici Comisia este pe drumul cel bun prin faptul că nu își uh, face activitatea să fie dependentă de summitul G20. Practic, niciun actor financiar, niciun produs financiar nu trebuie să rămână nesupravegheat în viitor. Însă se va discuta și uh, re, uh, relansarea globală a economiei și, din nou, uh, în viitor nu vom putea să permitem ca să se mențină dezechilibre în favoarea uh, Statelor Unite. Trebuie să ne dedicăm combaterii foamete și sărăcie la nivel mondial și cred că acest summit G20 va trebui să ne impulsioneze în acest sens. Aș dori să numesc un punct care nu a fost dezbătut până acum. Va trebui ca în Europa să respectăm pactul de stabilitate. Nu trebuie să-l îngropăm, pentru că l-am respectat și așa cum a fost el reformat, am reușit să um, ne menținem activitatea și să fim stabili în Europa și de aceea avem nevoie să, să-l respectăm pentru a pentru că el ne-a fost foarte util până acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Cicluna. Unul dintre subiectele populare în mass media înaintea summitului G20 este chestiunea primelor. Este, nu ca pe îndoială că este vorba de un subiect foarte popular, însă problema este mai complexă decât atât. Trebuie să spunem de asemenea că dacă aceste prime supun sistemul financiar riscului, trebuie să fie controlate, însă bineînțeles că au existat dezechilibre foarte mari în comerțul internațional care au dus la criza financiară și de asemenea alte dezechilibre interne. Trebuie să verificăm și ceea ce s-a făcut până acum, pentru că anumite acțiuni iau timp pentru a-și arăta uh, rezultatele în jur de un an sau doi. De aceea, atunci când examinăm ceea ce s-a făcut până acum, pachetele de stimulare a economiei care au fost uh, aplicate până acum, trebuie să ne gândim dacă a venit momentul uh, să vedem schimbările pozitive sau nu. și uh, mi se pare logic să se creadă, să se scadă deficitul până când se întâmplă acest lucru. Înseam, urmează domnul Triantafilides, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Summitul G20 se va concentra pe eforturile de depășire a crizei, dar nu se va concentra pe rădăcina problemei și nici nu va fi un pas în direcția reformării sistemului actual schimbarea regulilor, schimbarea prevederilor. Asta nu ajunge până în miezul problemei, pentru că, de fapt, ar trebui să vorbim despre o schimbare completă a sistemului economic și financiar, trecerea spre o reglementare mai democratică, cu mai multă putere de supraveghere, în care oamenii să poată vedea ce se întâmplă și să poată înțelege ce se întâmplă, pentru că slujbele lor sunt afectate și ei sunt cei care nu mai pot plăti Uh, uh, hrana lor și uh, alte cheltuieli asistăm la o distrugere a statului social și o răspândire a privatizării. Nu asta vor cetățenii europeni. Cred că trebuie să abandonăm rapid sistemul neoliberal și să evoluăm spre un sistem mai social pentru a fi în interesul cetățenilor. Mulțumesc, domnul Goze, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă felicit pentru hotărâre. Uh, Europa a făcut primul pas, însă nu poate să fie izolată. Este nevoie de cooperare internațională, bineînțeles. Trebuie să continuăm în vi- foarte hotărâți cu aceste reforme. Uh, trebuie ca acest cadru al reglementărilor internaționale să țină cont de dezvoltare și de uh, locurile de muncă. Criza nu s-a încheiat și nu trebuie să revenim la situația de până acum și să renunțăm la măsuri care duc la evitarea crizei în viitor. Consolidarea supravegherii și a reglementării este de asemenea extrem de necesară în acest moment Trebuie să evităm uh, riscul sistemic pe care îl reprezintă instituțiile financiare. Uh, trebuie să fie descurajate operațiile cu risc ridicat. Trebuie să se aplice la, la nivel internațional regulile jocului și uh, regulile care au fost adoptate la bază. Uh, trebuie să se includă uh, și să se limiteze uh, primele directorilor. Reforma guvernanței și a reprezentării la FMI reprezintă o prioritate la fel de mare ca și schimbarea climatică. Uh, iată, înaintea summitului G20, Europa trebuie să aibă o singură voce puternică și convingătoare. Vă mulțumesc. Urmează domnul Alejandro Sercas, un minut. Señor comisario Almunia, señora ministra, le... Domnule comisar, doamnă ministru, vă rog ca la Pittsburgh să nu uitați că nu avem de-a face numai cu o criză financiară și economică, așa cum nu am mai văzut-o până acum, ci și cu o criză socială care are efecte devastatoare pentru Uh, cei mai vulnerabili, pentru cei săraci, pentru IMM-uri. Important uh, este economia, dar și mai importanți sunt oamenii. Domnule comisar, doamnă ministru, vă rog, nu uitați ca la Pittsburgh să vă faceți auzită vocea. Un cuvânt la Consiliul European pe 3 septembrie ne-a arătat că Europa trebuie să vorbească cu o voce, dar dumneavoastră trebuie să vorbiți cu o voce puternică care să se facă auzită. Mulțumesc. Domnul Garcia Marcaliu, două minute. con muchas de las cosas que se han dicho. Domnule președinte, sunt de acord cu multe dintre lucrurile care s-au spus și cu accentele care s-au pus aici. Cred că trebuie să Eh, luăm eh, taurul de coarne și trebuie să eh, îi luăm cârjele pacientului, deși pacientul încă nu poate merge prea bine fără aceste cârje. Încă mai e nevoie de echilibru în finanțele noastre publice, e nevoie de noi reguli privind concurența pentru ca situațiile de criză să nu se repete. În Pittsburgh va trebui să obținem un sistem de avertizare timpurie, pentru că cel pe care l-am avut până acum nu a funcționat în privința crizelor și cadrul de reglementare nu a funcționat. Sunt de acord că este important să reglementăm bonusurile și uh, paradisurile fiscale. Sunt măsuri necesare, dar nu și suficiente. Mi se pare mai important să dăm uh, mai multă putere instituțiilor financiare internaționale pentru ca acestea să restabilizeze sistemul nostru și pentru a ne asigura ca sistemele de supraveghere să funcționeze. Nu putem să ne așteptăm doar să, nu putem să așteptăm să revină perioadele uh, economice Uh, pozitive și să uh, încercăm să schimbăm lucrurile doar atunci când intrăm într-o criză. Uh, numai prin coordonare strânsă și prin mecanisme de supervizare putem funcționa. Este de asemenea necesar să faci ceva în privința comerțului. Este foarte important să ajuți economiile emergente, dar la fel de important cel puțin este să elimini barierele în calea liberului schimb de bunuri la nivel internațional. Trebuie să creăm fundamentele asigurare unei creșteri stabile și sustenabile pentru următoarea generație și avem nevoie de piețe uh, libere, piețe deschise inovației, antreprenorilor, dar de asemenea și piețe care sunt reglementate corespunzător. Domnule comisar Almunia, vrem reguli mai puține, dar mai eficiente. Domnul Skinner, un minut. Uh, Vă mulțumesc domnule comisar. Vreau să fiu de acord cu dumneavoastră în legătură cu Carta pentru Activități Economice Durabile. Trebuie să susținem acest lucru la G20, dar nu sunt de acord să punem accentul pe primele bancherilor. Cred că acest lucru este un subiect uh, de aruncat praf în ochi. Uh, cred că trebuie să căutăm să rezolvăm problemele în primul rând. Industria financiară Uh, este încă în criză, trebuie să stingem această, să eliminăm această criză și să ne asigurăm că această criză nu va reveni. Trebuie să avem structuri permanente, un Consiliu Transatlantic uh, economic. Dacă trebuie să abordăm riscul sistemic, nu trebuie să ne uităm în, spre trecut, ci spre viitor. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc Domnul Arif are cuvântul acum două minute. Domnule președinte, stimați colegi, această criză este profundă și de durată și de aceea este indispensabil să uh, introducem reglementări necesare în sectorul financiar și bancar pentru că această criză să nu se repete. Trebuie să susținem economia reală Eh, după cum ați spus, eh, summitul G20 eh, de la Londra a avut propuneri parțiale, dar acestea nu s-au transformat în acțiuni. În, acest summit de la Pittsburgh este extrem de util pentru că Uniunea Europeană trebuie să apere punerea în aplicare a acestor măsuri. De asemenea, și eu aș dori să evoc problemele comerțului și dezvoltării, pentru că uh, Uh, trebuie să profităm, să relansăm ciclul de uh, runda de negocieri de la Doha. Partenerii noștri din Sud nu vor accepta uh, ca noi să nu le ascultăm opinia în continuare. Trebuie să punem bazele unei noi guvernanțe mondiale. Vă mulțumesc. Președintele, urmează domnul Haurechi Atoindo un minut. Señora ministra, señora Almunia, tres... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnă ministru, trei idei într-o idee, într-un minut. În primul rând, mai multă Europa. De ce? Pentru că într-o astfel de situație trebuie să arătăm că Europa este puternică și unită. Dacă nu, nu vom putea avea influență. În al doilea rând, mai mult stat, mai mult stat pentru că avem nevoie de o nouă structură la nivel mondial, avem nevoie de mai multă supervizare și reglementare și de mai multe coordonare internaționale. Este foarte important să eliminăm paradisurile fiscale și să uh, introducem de asemenea un impozit transnațional. Și în al treilea rând, mai multă piață, o mai bună piață. Este important să există o nouă etică, o nouă cultură a afacerilor care să pună accentul pe responsabilitate. Este necesar acest lucru. O companie trebuie să facă parte din societate și să preia responsabilitate în această societate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la procedura Catch the Eye. Doamna Dati este primul vorbitor înscris. Vă rog să respectați timpul de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru, domnule Almunia. În primul rând, în septembrie Uh, Germania, Regatul Unit și Franța s-au pus de acord în legătură cu uh, primele uh, traderilor. Eu vă încurajez să găsiți o soluție și un răspuns comun, un răspuns ambițios la problema remunerării traderilor. În aprilie, deciziile luate la summitul de la Londra nu au fost puse încă în aplicare, pentru că băncile au întârziat acest lucru. Cetățenii europeni nu pot să înțeleagă uh, de ce se iau măsuri la acest uh, um, summit G20 fără să fie sancționate uh, acțiunile care duc la pierderi. Nu putem să fim uh, Uh, singur în această luptă. De asemenea, transparența guvernanței este esențială și este uh, esențial să se aplice sancțiuni în cazul în care nu sunt uh, respectate măsurile. Urmează doamna Beniu. Eh, pani Malmström, pan comisar, myslím si, že to, ce ste tu odprezentovali je... domnule președinte, doamnă Malmström, domnule comisar. Cred că planurile pe care le-ați prezentat sunt foarte ambițioase. Eh, totuși, mă tem de care va fi concluzia la care se va ajunge la summitul G20, care va fi eh, mesajul transmis societății, pentru că rezultatele și efectele încă nu, a tuturor acestor eforturi și măsuri nu se văd la nivelul statelor membre. Doamna Wallström a vorbit despre nevoia de a introduce unele măsuri care să crească transparența. Toate datele arată că uh, am uh, salvat sectorul financiar, uh, dar nu avem niciun fel de control asupra managementului uh, acestora, nu există niciun control asupra paradisurilor fiscale, lucrurile sunt, uh, stau la fel ca înainte de criza financiară. Pe de altă parte crește șomajul, avem probleme în sectorul IMM-urilor și cred că în viitor ar trebui să ne uh, uh, să avem, să luăm măsuri mai puține, dar realmente să urmărim implementarea lor. Mulțumesc, domnul Pascal, că am fem un minut. Bonjour. Vous... Vous... Vă mulțumesc că ați vorbit despre guvernanța femeii și aș dori să știu dacă aveți de gând să ridicați și problema condiționalității fondurilor care sunt uh, împrumutate de către FMI și uh, condiționalitatea care este în, foarte liberală în acest moment și care nu a fost schimbată. Uh, în al doilea rând, care este poziția Comisiei și a Consiliului în legătură cu pozițiile Chinei și propunerile de a uh, reglementa altfel sistemul financiar mondial. A treia întrebare, summitul G20 se înscrie în pregătirea summitului de la Copenhaga. Uh, Comisia a propus să ajutăm statele în curs de dezvoltare cu un miliard de euro, care este uh, poziția Consiliului și care va fi propunerea pe care o veți prezenta la G20 săptămâna viitoare. Vă mulțumesc. Doamna Ford, un minut. Thank you. The G20... Vă mulțumesc. Summitul G20 a venit cu foarte multe răspunsuri la criză, nevoia de sub, uh, supraveghere și coordonare. Politicienii la nivel național spun ceva, iar noi la Uniunea Europeană facem opusul detaliile reglementării luate în considerare uh, de colegii mei arată diferențe în, uh, de, în detaliile acestei, uh, în diferitele abordări. Mai ales pentru IMM-uri sunt motive de îngrijorare. Dorim ca afacerile britanice sau europene să aibă un dezavantaj competitiv când au nevoie de resurse umane. Vrem să fie atât de scump să obțină credite din Europa, astfel încât să meargă să împrumute bani de pe Wall Street, astfel încât uh, să ofere uh, astfel încât Wall Street să aibă avantaj față de băncile uh, europene cer scuze, domnule președintele, dar trebuie să respectăm timpul. Următoarea vorbitoare este doamna Gheori. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba maghiară, limba pe care dacă aș folosi-o în Slovenia, în Slovacia aș, fi, aș suferi consecințe grave. Domnule președinte, dragi colegi, dați-mi voie să abordez uh, un aspect trizei. Cetățenii maghiari au fost uimiți să vadă că băncile maghiare au făcut uh, pe primele șase luni profituri uh, care se ridică la două treimi din profiturile uh, obținute înainte de criză, în timp ce țara este practic la discreția liniilor de credit femei, iar din ce în ce mai mulți oameni sunt în poziții precare din punct de vedere al locului de muncă și din punct de vedere social. Trebuie să luptăm împotriva acestor fenomene și trebuie să exercităm o reală supraveghere a băncilor și altor instituții de credit, pentru că vedem că aceste practici legate de bonusuri foarte negative au, au, au dus la rezultate foarte negative. Avem uh, nevoie de un cod etic pentru a preveni uh, activitățile profitorilor și încălcarea uh, regulilor. Mulțumesc, domnul Ceaba Tabai, de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbitorii de până acum au uh, subliniat că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor și de aceea trebuie să acționăm împotriva sistemului de bonusuri, împotriva paradisurilor fiscale. Am o întrebare pentru doamna ministru Malmström și pentru domnul comisar Almunia. Propunerea primului ministru maghiar pentru supervizare financiară, când ar trebui aceasta să fie implementată? Și cred că ar fi o sarcină importantă pe care Parlamentul European ar putea să o îndeplinească și anume să protejeze interesele consumatorilor, interesele cetățenilor care sunt complet vulnerabili în fața băncilor, pentru că băncile nu oferă informații suficiente cetățenilor. În Ungaria există un cod etic uh, al băncilor și propun ca și un cod la nivel european să fie creat pentru a reglementa comportamentul băncilor față de cetățeni, pentru că există multe victime ale acestui comportament în, în Europa, pentru că cetățenii nu înțeleg riscurile presupuse de un credit. Asta este un lucru foarte important pentru Parlament. Mulțumesc, spune președinte, și acum ultimul vorbitor, doamna Lepage. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar programul foarte ambițios pe care ni l-ați prezentat. Este interesant, însă nu trebuie să trecem cu vederea uh, facilitarea tranzacții, tranzacțiilor pe termen scurt și mediu. Finanțarea întreprinderilor în Europa depinde de aceste credite pe plasamentele pe termen scurt și nu credeți că ar trebui să discutăm și să discutați la G20 și acest subiect. Vă mulțumesc, spune președintele. Mai există 8 persoane pe listă, însă îmi cer scuze, nu mai avem decât 5 minute pentru această procedură. Am luat 7 oratori deja, așa încât nu poate să intervină toată lumea. Acum dau cuvântul doamnei Malmström pentru a răspunde. Tack så mycket, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Cred că suntem cu toții de acord în această sală despre ceea ce este important în poziția noastră și despre ceea ce trebuie să facem la G20. Avem o voce puternic coordonată și foarte clară pe scena internațională. Aș dori să mulțumesc Comisiei și domnului comisar Almunia pentru eforturile depuse pentru a asigura această coordonare și această voce coerentă. Ați, menționat, ați menționat mai multe aspecte pe care le-am menționat uh, eu și comisarul. Avem nevoie de o mai bună reglementare a piețelor și de o uh, bună supervizare a acestora, care cred că, uh, care sper să poată fi introdusă cât se poate de curând. Aceste lucruri reiesc din raportul la rozier și uh, le vom aplica, sperăm cât de curând. Avem nevoie de instituții internaționale consolidate, avem nevoie de principii clare pentru sistemele de acordare a, ale, a primelor. Am mare încredere în uh, acel Financial Stability Board unde vom putea face propuneri pe care apoi să le discutăm și să luăm decizii. Apoi, în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, vom solicita tuturor state membre să își preia responsabilitățile. Dar nu cred că vom putea discuta despre cifre la Pittsburgh. Dacă ar fi posibil, evident, ar fi foarte bine. În plus, avem nevoie de soluții globale. Nu putem să avem numai soluții la nivel european trebuie să încercăm să obținem cât se poate de multe soluții la nivel global. Apoi, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, ei bine, șomajul este cel mai puternic resimțit uh, aspect al acestei crize. Șomajul uh, va mai uh, dura în unele state ale Uniunii Europene. Este un aspect foarte serios. Avem nevoie de soluții europene, dar și soluții naționale. Avem nevoie de o politică Um, consolidată în acest sens și trebuie de aceea să le facilităm firmelor investițiile astfel încât să poată angaja oameni. Dar trebuie să ne asigurăm și că oamenii sunt suficient de instruiți încât să poată uh, avea acces la aceste locuri de muncă. În octombrie vom avea o discuție specială cu privire la șomaj. Trebuie însă să discutăm și strategiile de ieșire, astfel încât măsurile pe care le luăm acum să nu aibă mai târziu consecințe negative asupra creșterii și asupra șomajului, să nu se creeze numai deficite și inflație. Evident că asta ar, i-ar afecta numai pe cei mai vulnerabili din societatea noastră. În plus, suntem cu toții de acord că țările în curs de dezvoltare sunt mari perdanțe a acestei crize, sunt cele mai puternic afectate la nivel mondial am discutat despre cum putem să le ușurăm situația acestora. Aceste state au suficiente resurse astfel încât să poată oferi uh, așa numite credite soft. Trebuie să ne asigurăm că nu există protecționism în comerțul la nivel mondial. De aceea discutăm despre anumite uh, taxe și impozite la nivel global, cum ar fi taxa Tobin. Deocamdată însă nu avem premisele necesare pentru acestea. Cred că ar fi contraproductive la, nivel, la ora actuală. Mulți dintre dumneavoastră au menționat fondurile spec speculative și noi reglementări financiare. Acestea sunt prioritățile președinției suedeze. dorim să cooperăm cu Parlamentul European pentru a reuși să definim reglementări cât se poate de rapid cu privire la fondurile speculative și cu privire la supraveghere. Știu că există și foarte multă rezistență împotriva acestor reglementări, dar suntem dispuși să cooperăm cu dumneavoastră pentru a pune în practică toate acestea. Voi face un rezumat, domnule președinte. Summitul G20 nu poate să soluționeze toate problemele pe care le-am discutat, însă sperăm totuși că vom putea face un pas înainte în aspectele pe care le-am discutat. Există o presiune uh, din partea cetățenilor europeni, dar și din partea cetățenilor din întreaga lume. Aceștia așteaptă de la noi să creștem stabilitatea uh, sistemelor financiare, să facem tot ce putem pentru ca în viitor să nu mai poată exista o astfel de criză. Și, bineînțeles, dorim să ieșim mai puternici din criză. Uniunea Europeană este unită și avem o voce puternică și vă garantez că vom face tot ce vom putea pentru a apăra poziția europeană în, uh, la summitul G20 săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Thank you, Madam Malmström, and Vă mulțumesc! Aveți cuvântul, domnule comisar Almunia. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că în uh, situația actuală, în acest moment în care uh, ne confruntăm cu provocări uriașe din cauza crizei, vedem de asemenea și unele semne de îmbunătățire a unor indicatori uh, Uh, economici, cum ar fi creșterea comerțului internațional sau creșterea încrederii consumatorilor și uh, operatorilor economici. În aceste condiții, succesul summitului G20 de la Pittsburgh uh, sunt, este critic dacă dorim să găsim și să aplicăm soluțiile de care avem nevoie și de aceea toate punctele aflate pe ordinea de zi a summitului ar trebui să fie și sper că vor fi capabile să ducă la un acord între șefii de stat și de guvern și aceste acorduri uh, vor putea apoi fi uh, implementate după întâlnirea de săptămâna viitoare. Un alt punct important la care v-ați referit uh, pe larg este nevoia de a transmite un mesaj clar în legătură cu modul în care marile economii ale lumii vor să-și coordoneze acțiunile uh, de politică economică și coordonarea ar presupune mai întâi și definirea unei strategii de exit, o strategie de eliminare treptată a măsurilor de susținere economică și uh, modul în care aceste măsuri vor fi coordonate la nivel uh, global. Am învățat din criza din 1929 că nu poți renunța prea devreme la un pachet de stimulare economică odată ce ai avut o criză, dar pe de altă parte că nici nu poți continua să oferi aceste măsuri de stimulare economică mai mult decât este necesar, pentru că atunci, în ambele situații, riști să ajungi la uh, o nouă situație de criză. Este un subiect important și asta trebuie uh, clarificat la summitul de la uh, Pittsburgh. De asemenea, trebuie să evităm repetarea unor greșeli ale trecutului, nu numai în ce privește politicile macroeconomice, ci și în ce privește reglementarea financiară și supravegherea financiară. Cred că aici uh, mesajul a fost foarte clar la ultimele două summituri și trebuie să continuăm această abordare, trebuie să Uh, respectăm promisiunile pe care le-am făcut deja la nivel internațional și european și din acest punct de vedere sunt de acord cu ce s-a spus în dezbaterea din această dimineață și anume că nu ar trebui să fie redus totul la problema uh, salariilor sau bonusurilor. Uh, însă sunt de acord și cu cei care spun că această problemă a bonusurilor este una extrem de importantă din punct de vedere economic, social și din punct de vedere politic sau etic. Și a spune că aici Așa cum s-a întâmplat și la alte, în cazul altor subiecte de pe agenda G20, Europa uh, a dat dovadă de spirit de leadership. Uh, guvernele europene au uh, deschis calea din acest punct de vedere. Să nu uităm de asemenea că în aprilie anul acesta Comisia a transmis deja recomandări statelor membre privind această chestiune a retribuțiilor, a bonusilor și Asta este în concordanță cu ce se propune peste tot acum în toate țările lumii. În ce privește sistemul financiar, este nevoie de o restructurare de capital, de o îmbunătățire a bilanțurilor uh, financiare a băncilor și să nu uităm că e vorba de un sistem uh, complet interconectat și complet interdependent. Degeaba ne rezolvăm noi problemele în uh, curtea noastră dacă alții în alte țări nu, nu fac același lucru. Cu o zi înainte ca Lehman Brothers să se fi prăbușit, încă mai credeam că vom putea evita cea mai mare parte a crizei financiare pentru că ea era creată în Statele Unite, pe când uh, după aceea a devenit foarte clar că uh, Scopul politic nu trebuie să fie să salvăm pur și simplu o bancă sau să-i uh, uh, ștergem datoriile. Problema adevărată este cea a IMM-urilor, a sustenabilității serviciilor publice din țările noastre, a sistemului de asistență socială. Dacă, însă dacă sistemul financiar nu funcționează, atunci uh, asta are efecte negative și asupra altor uh, sisteme. Deci asta este provocarea pentru summitul G20 de la Pittsburgh, să continue să rezolve aceste probleme. Și în fine, un comentariu pe un subiect care a fost un light motiv în multe din uh, declarațiile dumneavoastră. Și trebuie să spun că am fost de acord și cu alte lucruri pe care le-ați spus, dar un lucru mi se pare extrem de important și anume problema paradisurilor fiscale. Este adevărat că întâlnirea G20 de la Londra nu a găsit soluții la toate problemele create de uh, paradisurile fiscale și ar fi foarte dificil să găsești într-o zi o soluție unică la o problemă care există de atâta vreme. Însă este foarte clar că de la summitul din aprilie și până acum, deci în ultimele șase luni aproape, am îmbunătățit schimbul de informații în uh, eforturile noastre de a opri evaziunea fiscală uh, și în aceste șase luni, cred că am rezolvat mult mai multe probleme decât am reușit să rezolvăm înainte de această perioadă timp de câțiva ani. Așadar, e adevărat că nu s-a făcut tot ce trebuia făcut în aceste șase luni, dar am re- realizat totuși în această perioadă destul de multe lucruri în legătură cu această chestiune extrem de importantă, pentru că trebuie să evităm ca activitățile economice să fie ascunse de ochilor autorităților de supervizare, să evităm distorsionarea piețelor și de asemenea trebuie să transmită un mesaj foarte clar că, și anume că vrem ca toată lumea să suporte povara uh, crizei. Și în fine, cineva a spus că Uniunea Europeană trebuie să uh, acționeze uh, unitar, să, aibă, să vorbească cu o singură voce și vă pot asigura că având uh, Suedia la, președ... la cârma președinției și Comisia secondând Suedia, veți uh, vedea că Europa va vorbi cu o singură voce și va fi ascultată cu respect. Pentru că Uniunea Europeană și nu vreo țară individuală a Uh, fost capabilă să înceapă eforturile de coordonare împotriva acestei crize și Uniunea va obține rezultate mai bune dacă vom avea această coordonare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Dezbaterea este închisă. Votul va avea loc în timpul primei sesiuni plenare, sesiuni plenare din octombrie. Următorul punct pe ordinea de zi, declarația Consiliului privind uh, SWIFT.